La Presidente. Colleghi, la seduta è ripresa. Stimați colegi, reluăm ședința noastră. Procesele verbale ale ședinței de ieri și textul adoptat atunci v-au fost distribuite. Dacă nu sunt observații sau comentarii, atunci le